So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, haideți să reluăm ședința Comisiei AFET. O să vă rog să vă ocupați locurile. Începem cu punctul numărul 8. Începem așadar cu votul. Supunem la vot recomandarea adresată înaltului reprezentant și Consiliului privind propunerea înaltului reprezentant cu sprijinul Comisiei pentru o decizie a, a Consiliului de Instituire a Instrumentului European pentru Pace, raportoare Hilde Vautmans. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Nu. Atunci, trecem imediat la vot. Începem. Amendamentul 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, se corectează președintele. Da, am fi făcut istorie. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 a fost retras, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Domnul Schaffhauser. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 75. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 76. Pentru, împotriva abțineri. Verificăm. La 76 am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. Intervenție fără microfon. No, this is not... We will... I think we can deal with Mr. Schaffhauser. Uh, nu, cred că putem să tratăm cu domnul Schaffhauser individual, e mai bine. 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotriva abțineri, la 78 verificăm, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Asta înseamnă că mergem la 81. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 84. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, la 85 am deschis votul. Avem un vot în plus de la socialiști. Se respinge cu 30 la 29. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm și la 89 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 90, am deschis votul. Am zis, am zis 90 și la 90, da. Am închis votul. Se respinge. Intervenție fără microfon. Dar chiar și dacă ați fi fost pentru, tot n-ar fi fost suficient să răsturnați votul. 91. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99. Pentru, împotrivă, abțineri Verificăm, la 99 am deschis votul. Am închis. Se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că se adoptă. Da, cred că da. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. La 101 am deschis votul. L-am închis. Să respingem. A, lipsește cineva? A, da, chiar și cu domnul Tenoc tot se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 102. Probabil că va fi tot la egalitate, 28 la 28. Am închis votul? Nu, se respinge clar. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 a fost retras, 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 109 meserici. Se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 devine caduc, 112 la fel, 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Bine. La 114 am deschis votul. Se adoptă clar. 115 pentru, împotriva abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 119, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm Bine, la 120 am deschis votul. L-am închis, se adoptă. Liberalilor, ridicați mâinile. Sau măcar cel care dă semnalul. 122. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 nu este supus la vot. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 126 Arnaud Donjon am deschis votul. L-am închis. Se respingem. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 127 am deschis votul Peterle. L-am închis. Se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 129, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 133 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentele 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paisprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 16. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă, clar. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri,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 se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 34. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 36. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 38. Cred că se respinge totuși. 38. Am deschis, am închis votul. Se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 39. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici. 40 Valeru și ceilalți colegi. Am închis. Se adoptă. Ba nu, se respinge. Charles, aștept să-ți se aducă cartela de vot? Atunci se respinge. Păi e 30 la 30. Păi, Charles Tannock... Păi unde ți-e cartela? La Londra? E în Strasburg? Bine, 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Vot pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la prima parte. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 s-a adoptat. Atunci 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 49 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 53. Am deschis votul. S-a închis și se respinge. 54. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament oral 1. Pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. Am deschis votul. Am închis. Se respinge clar. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Foarte mulți uh, de frunzulic aici. Tot să, trebuie să verificăm. Da, Doru e foarte ocupat. Am închis. Se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bine. Ba nu, verificăm la 64. Am închis votul. Bun. Acum, Trimiteri 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Este caduc. 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Pentru trimiterea numărul 4. Am închis votul, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 și 7. Pentru trimiterea 12, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final cu privire la textul în forma modificată, am deschis votul. Am închis votul, se adoptă cu 52 pentru și 7 împotrivă. Doamna Lözing, vă rog. In the name of uh, my group, we have written a minority report and already... În numele grupului uh, nostru am uh, depus un uh, raport în numele minorităților și l-am uh, depus. Mulțumim pentru informații. Dacă sunt observații, dar nu sunt, atunci trecem la punctul 9. E vorba de noul acord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 Votul închis. Respins. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, de asemenea respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, împotrivă, uh, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm aici. Domnul Scholz, votul e deschis. închis și uh, se respinge. Compromisul 80, uh, compromisul 13 se adoptă, 89 respins, 90 pentru împotriva abțineri se adoptă, 94-95 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 99 respins. 100 pentru, împotriva abțineri, respins. 101 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 se adoptă. 128 pentru, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru împotriva abțineri verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Închis. Respins de asemenea. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentele 1 4 uh, adoptat, 5 se adoptă, trimiterile 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva, nu, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trimiterea 3 împotrivă abțineri. Se adoptă. Deja am ajuns la votul electronic pe totalul recomandării. Votul e deschis și închis. Se adoptă cu 60 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului, ajungem la punctul 10 cu recomandări către Consiliu și Comisie în legătură cu cadru, uh, acordul cadru instituțional pentru uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Confederația Uh, elvețian. Uh, domnul Frunzulică dorește să ia cuvântul? Nu. Trecem direct la vot și începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la IMCO 1. Încă o paragraful 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la INTA 2. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi IMCO alinatul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. INTA 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Imco, alinatul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Imco, alinatul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inco, aliniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Oh, foarte bine, verificăm compromisul 4. Votul deschis. Votul e închis. Se adoptă.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 Intra, alinatul, IMCO alinatul 7 pentru potriva abțineri se respinge. Intra 5 nu votăm. Intra 6 nu. Deci trecem la IMCO alinatul 9 pentru împotriva abțineri adoptat. IMCO alinatul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Intra 9 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Trimiterea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO, trimiterea 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO, trimiterea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO, trimiterea 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO, trimiterea 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Inco, trimiterea 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Inco, trimiterea 5 pentru împotrivă abțineri se uh, respinge. Inco, trimiterea 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Se adoptă și vot electronic final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 48 la 8. Și ajungem la ultimul vot. Vorba de raportul pe 2018 al Comisiei cu privire la uh, Turcia.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 56 din două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. Motorul închis. Respins, clar. <clears throat> A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și partea a doua. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 57. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53. Două părți. Prima parte, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri. Verificăm partea a doua. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. La 103 la domnului Belder pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 108 votul deschis. închis. Foarte clar a fost respins. Ajungem la compromisul 7 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri. Adoptat. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri. Adoptat. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 50, 157 pentru, împotriva abțineri se respinge. 159 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 163 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. <clears throat> Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm compromisul 13. Votul închis. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 180 pentru, împotriva abțineri respins. 181, 182 pentru, împotriva abțineri respins. 183 pentru, împotriva abțineri respins. 184 pentru, împotriva abțineri respins. 185 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. e închis. Se respinge. 186 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 187 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 188 pentru, împotriva abțineri. Respins. 14 pentru, abțineri împotriva se adoptă. 220 pentru împotriva abțineri se respinge. 220. Cine vrea să verifice aici? Bine, verificăm 220. Vai, prea târziu. Lipsesc șapte voturi. Vă rog, votați la 220. Votul e închis. 62 la 1. ...221 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri, respins.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 Compromisul 21. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar mai bine verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. E respins. Uh, amendamentul 14. Pentru împotriva abțineri. Respins. doi pentru împotriva abțineri respins, 23 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 22 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 47 la 7. So, there's no any other business and our next nu avem nimic la diverse, ne reîntâlnim la data de 4 martie la ora 15 și acum membrii biroului extins sunt rugați să rămână în această sală pentru că vom și începe reuniunea noastră.